trecut, uh, încarcerând uh, liderii social pacifici, uh, a închis-o pe președinta Parlamentului Catalan pentru că a autorizat un, o dezbatere. Acum Spania este mai aproape ideologic cu Turcia decât de Spania. Um, decât Marea Britanie, care a fost um, de acord cu un referendum în Scoția. Un referendum nu este delict în codul penal spaniol ca urmare a reformei făcute de Zapatero în 2005. Uh, noi am cerut să putem folosi catalana în acest Parlament European, pentru că federalismul reprezintă uh, capacitatea de a vorbi limba uh, altuia. Nu am putut. În Catalunia nu e vorba de conviețuire, ci problema ține în centralizare, în centralismul spaniol. Vom găsi și o cale de dialog. Dialogul ne va găsi pe noi. Mulțumesc! Are cuvântul doamna del Castillo. Domnule președinte al guvernului, permiteți-mi să încep prin a vă spune că motivele Uh, bune uh, nu sunt cuvintele, sunt faptele. Vorbiți cu multă retorică, dar în realitate, în calitate de prim-ministru al Spaniei, nu, puneți, nu transformați în acțiuni ceea ce spuneți încă din primul moment în care ați urmat domnului Rahoi, dumneavoastră, uh, sunteți la mâna unor partide politice, cum ar fi independentiștii din Catalonia, Uh, care uh, au încercat să încalce ordinea uh, constituțională, nu respectă legea și nu au o realitate instituțională. Domnule prim-ministru, puteți să veniți aici să spuneți povești, dar până la urmă, când faptele sunt atât de diferite de ceea ce spuneți, se vede acest lucru și dincolo de frontierele Spaniei. Trebuie să fiți consecvenți și dumneavoastră nu sunteți consecvenți și ați arătat din nou acest lucru. Are cuvântul domnul Pirinski. Mr. Prime Minister, Domnule prim-ministru, ați menționat nevoia pentru o nouă legitimitate pentru democrația europeană și ați făcut un apel la mai multă democrație europeană. Nu credeți oare că cetățenii se simt privați de suveranitatea lor, de dreptul lor de a-și decide propriul viitor? Regiuni masive sunt depopulate, dezindustrializate, Oamenii de acolo simt că nu au niciun cuvânt de spus asupra felului în care viața lor va decurge. Ce spuneți despre noțiunea de democrație suverană care, într-o modalitate nouă, poate corespunde dorinței oamenilor de a avea ceva de spus despre viitorul lui. Și mai puneți la asta și nevoia pentru Europa de a avea un nou început. Această provocare, domnule prim-ministru, e centrală pentru orice discuție din Europa, fie că e Brexit, fie că vorbim de Catalonia. Are cuvântul domnul Salafranca. Domnule președinte, domnule prim-ministru, bine ați venit la Parlamentul European. Ați spus uh, și aveați dreptate că Uniunea Europeană este bazată pe valori. De aceea acest Parlament are un angajament uh, inderogabil uh, față de cauza drepturilor omului, care nu trebuie să um, existe doar într-o regiune sau un continent sau într-o țară, ci Parlament. Uh, noi am um, înființat un premiu uh, Saharov pentru libertatea de, cons- de conștiință. Acest Parlament a aprobat trei premii Saharov uh, uh, a trei uh, disidenți cubanezi, printre care Damas de Blanco și domnul Farinias. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre acest premiu. Credeți că laureații sunt persoane onorabile care își apără libertatea și demnitatea. Ați fost în Cuba? V-ați întâlnit cu ei? ați fi dispus să vă întâlniți cu aceste persoane și în ceea ce privește Venezuela, domnule prim-ministru, acest parlament a aprobat cu o amplă majoritate o rezoluție cerând ca statele membre ale Uniunii Europene și Uniunea Europeană să adere, um, să se alăture plângerii în fața Tribunalului Penal Internațional în legătură cu încălcările drepturilor omului acolo. Ce părere aveți despre această inițiativă? Ca Germania, Franța și Canada intenționați să vă alăturați acestei propuneri? Mulțumesc! Doamna Valenciano are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vedeți, domnule președinte al guvernului spaniol, uh, credeți că PP-ul o să vină aici să plângă că a pierdut moțiunea de censură în Spania. Nu e așa. Au uh, plâns, poate, uh, dar uh, aici a devenit clar că patriotismul în Partidul Popular se manifestă doar din când în când. Uh, Eh, sunt patrioți când sunt în opoziție, dar când suntem noi la guvernare, uită de patriotism. Oricum, pentru a consolida ideea pe care ați venit aici în Parlament, o idee centrală, suflă vântul populismului, suflă vântul eh, național-populismului, Uh, suflă vântul uh, rupturii, fracturii în Uniunea Europeană, suflă vântul extremismului, suflă vântul reacționar împotriva unității europene, uh, împotriva forței Uniune, dar și împotriva femeilor. Este o mișcare reacționară național-populistă care spune că nu are complexe. Nici noi nu avem complexe. Să mergem înainte, noi, europeiștii, progresiștii, fără complexe. Onorevole Saras Ferragut. Are cuvântul doamna Estera Sferagut. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit în Parlamentul European. Europa este prima destinație a lumii, iar Spania este a doua țară după Franța, unde vin cel mai mulți turiști și este pe locul 2 uh, ca uh, primiri după Statele Unite, ca venituri. Turismul însă, în afară de inovare, are nevoie de uh, sustenabilitate și, durabil, și uh, stabilitate uh, și calitatea serviciilor. Le uh, datorați uh, succesul ca guvern tocmai celor care sunt împotriva turismului. Actele uh, de vandalism din Baleare, din Valencia, din Catalunia minează uh, conviețuirea. Domnule președinte, stabilitatea reprezintă o um, săgeată uh, care lovește uh, nivelul turismului. Europa este o fortăreață de principii și convingeri, însă în fiecare zi vă chinuiți să vă îndreptați în altă direcție. Uh, aveți politici care înăspresc diviziunile dintre cetățeni. Sunteți toleranți cu cei intoleranți. Pentru a combate auto- autoritarismului, cel mai bun medicament este îndeplinirea legii. De aceea vă cer să mergeți pe calea europeană și să guvernați printr-un acord care să nu fie secret, ci să fie prin urna de vot. Mulțumesc! Domnul Regn- doamna Regner, are cuvântul. Uh, Stimate domnule prim-ministru, vă mulțumesc din inimă pentru discursul um, care insuflă uh, speranță și ne inspiră în legătură cu viitor. Și aș dori să vă întreb ceva uh, vis-a-vis de chestiunea drepturilor femeilor. În uh, Parlamentul uh, European am uh, adoptat deja de mai mult timp un, uh, un raport care cere o, o paritate între uh, bărbați și femei în consiliile de, admi- de administrație. Uh, și aș dori să vă întreb uh, ce se, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, această idee și domnule Tajani, poate ar trebui să vegheți pentru ca mai multe femei să uh, intervină în dezbaterile care se desfășoară în Parlamentul uh, European și nu pot să fac acest lucru decât dacă le dați și cuvântul. Ricordo che sono uno dei Vă amintesc că sunt unul dintre semnatarii propunerii uh, Comisiei Europene pentru ca femeile să aibă mai multe locuri în uh, consiliile de administrație. Uh, are cuvântul doamna Corața Iată, Femeile iau cuvântul. Ministru. Mulțumesc. Domnule prim-ministru, sunt de acord cu dumneavoastră în ce privește retorica anti-europeană extremei drepte și uh, trebuie să reamintim legitimitatea instituțiilor europene. Acest Parlament a votat limite politice și naționale în mod regulat pentru un sediu unic al Parlamentului European. Vrem să putem decide când și unde ne reunim. Cancelara Angela Merkel și Sebastian Kurz anul trecut au dat dovadă de leadership în poziții publice în favoarea sediului unic al Parlamentului European. Dumneavoastră, ca pro-european, sunteți gata să luați poziție pentru a pune pe agenda Consiliului acest uh, aspect, mai ales în campania electorală care urmează, angajându-vă într-un dialog constructiv uh, pro-democrație, pro-european, ca simbol al păcii și reconcilierii în Europa, la care ținem cu atât mai mult, să nu mai fie Strasburgul, deci, și un simbol al risipei. Vă mulțumesc! Doamna Revoda de Bonfare, cuvântul. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc pentru discursul pe care l-ați ținut, mulțumesc pentru acest discurs care de speranță Uniunii Europene, punând înainte temele sociale, de ecologie, de solidaritate și valori europene, dar și temele bugetare europene. Ați fost foarte ambițios atunci când spuneați că 1% din PIB-ul statelor membre nu e suficient pentru a avea niște propuneri europene solide. Ați mers foarte departe și îndrăzniți să vorbiți despre Europa federală și ne face plăcere să vă auzim. Vă mulțumesc. Vreau să revin și asupra situației din Andaluzia. Sunt foarte preocupați aici și Trebuie să oprim, să stopăm orice ambiguitate și orice alianță uh, nefirească între dreapta și extrema dreaptă și vreau să știți că vă puteți baza pe noi pentru a marca această coerență și această alianță cu forțele progresiste de stânga și ecologiste. Mulțumesc! Domnule Turgais. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte Permiteți-mi mai întâi uh, o observație. Regret faptul că se permite să se uh, afișeze postere cu delinvenți arestați. Este o lipsă de respect la adresa acestui Parlament uh, și la adresa domnului prim-ministru al Spaniei. Domnule Sanchez. Dumneavoastră ați venit aici și ați uh, cerut să protejăm modelul european în fața ideologiilor extremiste care le amenință. Uh, aș dori să aplicați și dumneavoastră uh, proverbul uh, altuia, ceea ce ție nu-ți place, alții nu face. Trebuie să ne explicați aici acestui Parlament și întregii Europe că dumneavoastră sunteți președinte al guvernului spaniol tocmai grație acestor extremiști, grație uh, extremiștilor catalani, uh, grație celor care sprijină pe uh, Chavez, uh, pe ce, uh, grație celor uh, uh, din țara Baștilor, uh, sunt cei care uh, v-au uh, sprijinit uh, și cu care aveți uh, acorduri oculte. Uh, guvernați alături uh, de uh, cei mai condamnabili în politica spaniolă și um, în Uniunea Europeană. Peți. Onorele Javi Lopez. Are cuvântul domnul Javi Lopez. José, tu as raison. Ah, Presidente Domnule uh, președinte Sanchez, vorbesc în numele europenilor care cred că Europa trebuie să aibă o voce în lume, o Europa socială care se preocupă de precarietatea laborală, sărăcia în rândul copiilor și care vrea să îmbunătățească condițiile de muncă. O Europa ecologistă care conduce um, lupta împotriva schimbărilor climatice, o Europa deschisă care uh, face din toleranță rațiunea sa de a fi și care respectă obligațiile internaționale în ceea ce privește acceptarea refugiaților, um, care este solidară, care este feministă, care face uh, un standard din egalitate identitatea de gen. Uh, asta apăr în guvernul Spaniei o voce de care este nevoie în Europa și care este bine primită de Parlamentul European Nouă Europa, care înțelege în plus că viitorul său uh, va depinde de construcția unei cetățenii comune împreună și care face din conviețuire și din dialog rațiunea sa de a exista și aduceți uh, acum uh, în țara mea uh, un, vocea guvernului. Aduceți cu vocea guvernului și în Catalunia, care a intrat acum în care a intrat acum într-o nouă eră politică. Asta a adus guvernul Spaniei nou și este singura soluție pentru viitorul catalanilor. Domnul Mato are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Sanchez, Aș fi sperat că măcar aici, într-un discurs de 37 de minute, veți vorbi măcar 10 secunde la regiunile ultraperiferice din UE, printre care se numără și uh, insulele Canare. Din nou am fost dezamăgit. Uh, vorbiți despre viitorul Europei, uh, dar uh, din viitorul Europei fac parte și regiunile ultraperiferice care au uh, elemente caracteristice proprii cărora trebuie să le acordă uh, atenție. Insulele Canare nu sunt doar o destinație turistică pentru anul nou, uh, aduc mult mai mult uh, Spaniei și Uniunii Europene. Sunt o oportunitate și un exemplu de politică de integrare, de coeziune și solidaritate. Domnul președinte Tajani uh, de mai multe ori a spus că regiunile ultraperiferice sunt extrem de importante și așa este. Uh, Uh, sper că după trecerea dumneavoastră în acest Parlament uh, vor fi importante și pentru dumneavoastră. Um, apărați interesele regiunilor ultraperiferice ale Canarelor și să nu aveți uh, niciun dubiu că de aici, din inima Europei, vă vom sprijini. Mulțumesc! Onorevole Jonas Fernandez. Are cuvântul acum domnul sau doamna Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să-i spun bun venit în uh, Parlamentul European președintele uh, uh, guvernului din țara mea, guvernului și ministrului de externe, Josep Borel, fost președinte al Parlamentului European. Aș vrea să subliniez cuvântul federalism din intervenția dumneavoastră, necesitatea de a continua să, re- să revindicăm construcția unei Europe federale care este modelul nostru din Spania și care reprezintă recunoașterea armoniei și capacității de um, conviețuire în libertate și în egalitate. Avem nevoie de această armonie în Uniunea Europeană pentru a ne proteja cetățenii, avem nevoie de această armonie pentru a proteja și Uniunea Europeană, care are nevoie de o reformă a Uniunii Monetare. Avem nevoie de acest pilon fiscal um, uh, prin uh, asigurarea um, în caz de șomaj un guver- pe care guvernul spaniol o uh, susține și pe care guvernul anterior a combătut-o. Um, cu Comisia uh, Parlamentul și Consiliul va trebui să creăm o asigurare în caz de șomaș care să protejeze cetățenul. Domnul Miamon, ultima intervenție. Desde la de... de la intrarea Spaniei în UE, Um, consolidarea relațiilor cu uh, America uh, Centrală și de Sud a, devenit, uh, a fost foarte importantă. Cum de ați uitat să amintiți nu doar Venezuela, ci și negocierile foarte importante cu Mercosurul? Mă preocupă ceea ce spuneți, dar și ceea ce nu spuneți. Un alt subiect uh, um, important de subliniat este Brexitul, mai ales când vine vorba de pescuit. V-aș cere că uh, în uh, cadrul uh, nego- uh, următorilor negocieri privind Brexitul vom vedea cum se va termina. Trebuie să acordați atenție nu doar Gibraltarului, care merită atenția noastră, dar și pescuitului și accesul reciproc la apele teritoriale. Trebuie să apărăm interesele um, Europei, ale Spaniei și ale regiunii mele, Galicia. Um, în fine, um, în legătură cu bugetul european, doresc să vă uh, spun că în viitorul cadru financiar uh, uh, multianual și în textele comisiei, anumite regiuni ale Spaniei riscă să sufere pentru că finanțarea pentru acestea riscă să scade mult. Vă rog să faceți tot ce puteți pentru a nu se întâmpla acest lucru. Cuvântul domnul sau doamna de Sehr geehrter Herr Präsident, ich freue mich, dass Sie uns heute die Stimata domnule prim-ministru, ne bucură, ne onorează prezența dumneavoastră uh, astăzi și avem uh, speranța că veți uh, recurge la măsuri politice care să permită progresul Spaniei. Aș dori să vă spun că mulți germani pri, privesc cu ochi foarte buni noul guvern spaniol care se bazează tot mai mult pe cooperare, pe integrarea femeilor. Ați renunțat la o politică pură de austeritate, ci și recurgeți la stimulente economice, respectând în același timp un echilibru uh, bugetar. Aș dori să vă rog să ne spuneți uh, ce se întâmplă cu Uh, reformele de pe piața muncii care au afectat uh, drepturile lucrătorilor și ce puteți face pentru a restabili uh, aceste drepturi ale lucrătorilor. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum uh, domnul Sanchez Perez Castejon pentru a răspunde intervențiilor deputaților. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor eurodeputaților care uh, Uh, au uh, participat la dezbatere. Mai întâi doresc uh, să vă mulțumesc pentru participare și pentru intensitatea intervențiilor care au transformat această dezbatere într-o dezbatere foarte animată. Am ascultat foarte multe intervenții um, de diverse culori politice și mă bucur de acest lucru. Vă voi, nu voi putea răspunde individual, Uh, mă voi, uh, uh, voi rezuma intervenția pe două axe, care cred că reiau foarte bine spiritul dezbaterii noastre, dar și conținutul dezbaterii în răspunsul meu la intervențiile dumneavoastră. Mai întâi, multilateralismul și, pe de altă parte, federalismul, despre care au vorbit socialiștii spanioli. În legătură cu multilateralismul, doresc să spun că guvernul spaniol Uh, crede în Agenda 2030, uh, o agenda uh, politică de transformare la nivel național, dar considerăm că în următorii 10 ani Uniunea Europeană trebuie să fie promotoare a agendei 2030 la nivel multilateral. Um, această agendă trebuie să promoveze egalitatea de gen, care are legătură cu ceea ce v-am spus uh, Um, despre strategia europeană pentru egalitatea de gen sau ceea ce facem în Spania cu adoptarea unei serii de măsuri pentru a lupta împotriva violenței de gen, um, dar și prin uh, pactul statal împotriva violenței de gen sau prin adoptarea unor legi care să facă să scadă diferențele de salarizare între femei și bărbați, uh, egalitatea pe piața muncii. Uh, doresc să vă mai spun un lucru. Unii Eh, deputați au vorbit despre șomajul care este, are în continuare un nivel inacceptabil în Spania în comparație cu alte state ale Uniunii Europene. Uh, Uh, suntem deasupra mediei UE, dar doresc să vă spun că azi în Spania uh, avem 19 milioane uh, de beneficiari de securitatea socială, 48% din beneficiarii securității sociale sunt femei. Peste 8 milioane de femei au găsit un loc de muncă, beneficiază de securitatea socială și sunt pe piața muncii. Doresc să vă mai spun un lucru. Măsura luată de guvernul spaniol de a crește la 22, cu 22% salariul minim interprofesional este creșterea cea mai mare din 1977 încoace, deci din istoria democratică a țării noastre și 70% din beneficiarii acestei creșteri sunt femei femei care, din păcate, um, au uh, un salariu mai mic și deci beneficiază de acest salariu mediu interprofesional. De asemenea, lupta împotriva sărăciei uh, copiilor este o prioritate a agendei 2030. Um, am spus că trebuie să uh, consolideze aceste garanție pentru copii și um, facem același lucru în Spania um, am uh, făcut această propunere în Parlamentul Spaniei, uh, în Camera Deputaților din Spania, pentru a lupta împotriva sărăciei copiilor uh, și să promovăm garanția pentru copii. În ceea ce privește schimbările climatice, uh, mai mulți participanți la dezbatere au întrebat cât de angajat este guvernul spaniol pe această cale. Vom adopta uh, cât de curând, uh, sper, în Parlamentul Spaniei o lege, o strategie națională de tranziție ecologică și dacă îmi permiteți, o chestiune fundamentală pentru guvernul Spaniei este că această tranziție ecologică să fie una justă, adică zonele miniere care, zonele din Spania în care centralele termice sunt uh, prezente, trebuie să existe oportunități uh, pentru uh, cei care vor avea de uh, suferit de pe urma acestei tranziții. În fine, s-a făcut uh, referire la un uh, pachet de drepturi și libertăți care, din păcate, în timpul celor șapte ani de guvernare conservatoare, uh, au, uh, nu au fost aplicate de administrația dinainte. S-a vorbit uh, despre legea care limitează libertatea presei, s-a vorbit despre drepturile lucrătorilor. Uh, îmi doresc să vă spun uh, două lucruri. Mai întâi, în legătură cu legea privind libertatea presei, uh, um, uh, legea care modifică această legislație este în curs de dezbatere în Parlamentul spaniol și, în al doilea rând, când vine vorba de dreptul muncii, doresc să vă spun că guvernul spaniol a stimulat dialogul social, a promovat în doar șapte luni un plan pentru ocuparea tinerilor pentru a reduce șomajul tinerilor cu 10 puncte în 3 ani și a mobilizat 2 uh, uh, miliarde de euro. Avem de asemenea un plan de luptă împotriva exploatării la locul de muncă um, și peste 50.000 de locuri de muncă care nu respectau legislația uh, au fost descoperite. Doresc să vă spun de asemenea că lucrătorii autonomi um, sunt peste 3 milioane în țara mea și grație unui acord cu sindicatele uh, și întreprinzătorii, în doar șapte luni am, am consolidat garanțiile sociale și pentru această categorie inclusiv pentru a beneficia uh, de uh, acoperire prin asigurări în caz de uh, accidente de muncă și așa mai departe. Deci, dorim să promovăm multilateralismul, avem o agendă socială clară, nu doar la nivel european, ci și la nivel național. Ehm, și aș mai dori eh, să vă mai prezint eh, două idei. Eh, în legătură cu politica externă și în legătură cu Venezuela, trebuie să vă spun că guvernul spaniol Eh, dar și eh, din opoziție înainte de a fi la guvernare, nu am recunoscut eh, legitimitatea alegerilor din Venezuela și nu am recunoscut niciodată regimul Maduro. Nu am fost prezenți atunci când și-a intrat în funcție Maduro. Maduro. Am cerut de mai multe ori regimului Maduro să elibereze deținuții politici. Acolo, da, există deținuți politici Uh, și prin presiunea Ministrului de Afacerilor Externe am uh, obținut uh, ca anumiți foști deținuți politici să vină în Spania și ne-am întâlnit chiar cu ei și încercăm să creăm o alianță, un grup de facilitare a dialogului la care să participe state europene și țări din grupul de la Lima. Doresc de asemenea să spun că Franța nu a participat la decizia grupului de la Lima și uh, vă garantez că guvernul spaniol nu sprijină această idee. Guvernul spaniol încearcă să construiască un grup de facilitare a dialogului um, pentru a permite o tranziție pe calea dialogului pentru a se rezolva odată pentru totdeauna criza din Venezuela. Am admirat mirat faptul că nu vorbim despre criza migrației din uh, Venezuela, uh, care Uh, de care suferă birourile de azil în Spania, pentru că mulți cetățeni din Venezuela uh, cer azil uh, în țara mea, dar suferă de pe urma acestei crize și Columbia, Peru, Brazilia, Chile, alte țări cu care am discutat în aceste șapte luni la conducerea guvernului. Pot să vă spun că ministrul afacerilor externe și întregul guvern spaniol a încercat a deblocat resurse pentru a ajuta aceste țări să gestioneze în mod uh, um, rezonabil fluxurile migratorii importante uh, care vin din Venezuela, mai ales în Columbia, uh, țară pe care o sprijinim uh, 100%. În legătură cu insulele Canare, doresc să vă spun că guvernul uh, spaniol a uh, obținut renuirea statutului insulelor Canare uh, și a semnat toate convențiile uh, necesare. Credem în oportunitățile și drepturile celor din insulele Canare și le apărăm, de exemplu, prin semnarea unui contract pentru drumuri în valoare de 1 miliard 800 de milioane de euro. Avem, uh, am, am făcut uh, multe și uh, când vine vorba de problema din Cataluniei, doresc să spun colegilor din Partidul Popular European de naționalitate spaniolă următorul lucru. Astăzi, um, extrema dreaptă câștigă teren când vine vorba de două chestiuni fundamentale – Uh, mai întâi uh, aspecte teritoriale și folosesc Catalunia, adică conviețuirea și integritatea teritorială pentru a se pune în opoziție cu guvernul spaniol. Guvern, la uh, guvernarea Spaniei noi respectăm Constituția și când suntem în opoziție și când suntem la guvernare și uh, ne-ar plăcea ca și Partidul Popular să facă același lucru când este în opoziție. În al doilea rând, ca să găsim uh, o modalitate de guvernare, de stabilitate. Uh, mie îmi place uh, mai mult guvernul, sistemul elvețian decât cel din Andalusia. Muchas gracias, eh, señor presidente del gobierno de Mulțumim, domnule președinte al guvernului spaniol. Vă mulțumim că ați răspuns Eh, la intervențiile eurodeputaților. Eh, mă bucur, a fost o dezbatere foarte interesantă, s-a vorbit mult despre Spania, dar s-a vorbit mult și despre Europa și despre politica externă, despre Venezuela eh, țară importantă pentru noi. Noi apărăm drepturile cetățenilor din Venezuela. Nu putem să permitem ca oamenii să moară de foame în această țară fără democrație și fără libertate. Vă mulțumesc tuturor! Onorevole Viotti, chiede la Domnule Viotti, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Președinte, la... Domnule președinte, vă mulțumesc. Furduan, un minut. Uh, din timpul prevăzut pentru voturi, pentru că mai multe surse confirmă faptul că în Cecenia are început o represiune uh, împotriva populației homosexuale. Sexuale. Au fost uh, arestate zeci de persoane, multe, multe au fost torturate. Acești oameni sunt persecutați doar pentru că sunt homosexuali. În Europa nu putem apăra doar economia și finanțele. La, um, mulțumesc doamnei Mogherini pentru faptul că a mintit acest lucru ministrul accesul la APROF. Da, relația cu, în relația cu Rusia nu putem discuta doar despre chestiuni economice. Um, noi promovăm drepturile omului, drepturile civile. Trebuie să demonstrăm acest lucru, trebuie să cerem Federației Ruse să deschidă o anchetă în legătură cu ce se întâmplă în Cecenia. Nu putem să tolerăm ca oamenii să fie uciși de un regim doar pentru că sunt homosexuali. Grazie. Grazie, Mulțumesc, domnule Vioti. La începutul sesiunii luni, pe 14 ianuarie, s-au uh, anunțat deciziile mai multor comisii de a începe negocierile constituționale conform uh, articolul regulii 69C, aliniatul 2. Am primit din partea grupului ECR și din partea unor uh, deputați solicitarea de a supune votului decizia Comisiei Jurii uh, de a demara negocierile instituționale mm, pe baza raportului în legătură cu uh, um, transformările um, și diviziunile și fuziunile transfrontaliere, raportul Regner. Am primit din partea verzilor și din partea grupului ALDE solicitarea de a supune votului decizia uh, Comisiei uh, PEș uh, de a începe negocierile instituționale în legătură cu planul multianual pentru activitățile de pescuit uh, pentru exploatarea stocurilor demersale din zona Mediteranei Occidentale. Um, raportor, raportoarea este doamna Aguilera Garcia. Voturile vor avea loc mâine în ceea ce privește celelalte decizii uh, de a demara negocierile instituționale. La solicitările comisiilor Econ, Libe și Tran nu am primit uh, solicitări uh, de vot în plen. Aceste comisii pot deci să înceapă, negocie- să, ne- să înceapă negocierile. Și trecem acum la vot. Voto la chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Mai întâi în legătură cu uh, um, OLAF, uh, pe, pentru Biroul pentru Azil, pentru 2016. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la un uh, aviz al Curții de Justiție privind compatibilitatea cu tratatul acordului prevăzut între UE și Maroc. Uh, vot cu apel nominal s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Passiamo alla relazione. Trecem uh, la raportul Șache. Uh, acordul între UE și Maroc uh, în legătură cu modificarea protocolelor 1 și 4 din acordul euromediteranean, aliniatul 9, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Verificăm. S-a deschis votul.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 Trecem uh, la celălalt uh, raport, uh, șache, acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocolelor numărul 1 și 4 la acordul euro-mediteranean. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Sekovski a chiesto... Domnul Sekovski a cerut vă rog. Vážený pane předsedající, já bych jenom chtěl vaším prostřednictvím připomenout, že na... Vreau să vă amintesc tuturor că prietenii noștri din Parlamentul Marocan sunt alături de noi. Vreau să îi urez prin dumneavoastră bun venit. Da, într-adevăr, salutăm delegația marocană Vă mulțumim pentru prezența azi în hemiciclu. Um, trecem la raportul Winkler, acordul UE-China. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. Trecem la raportul Arena. Doamna Arena are cuvântul dacă dorește un minut. Prego, onorevole domnule președinte. Dispozitivul Forumului European pentru Tranziție uh, recunoaște necesitatea existenței unui instrument uh, pentru uh, a ajuta pe cei care sunt victimele reconversiei profesionale. Vreau să vă atrag atenția asupra amendamentului 96 uh, pentru a da posibilitatea sectorului economic de a susține reconversia economică după o criză importantă. Este important să dăm prioritate lucrătorilor și este de asemenea important să acordăm prioritate întreprinderilor pentru a avea un răspuns concret la crearea de locuri de muncă. Asta propun eu în amendamentul 96 și sper că voi avea sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rena. Trecem acum la votarea primului uh, dosar, uh, amendamentele 1, 21, 23, 27, 29, 52 și următoarele. Uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 53 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Uh, votul pentru amendamentul 62 s-a deschis votul. Chiusa. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 73, prima parte. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 85. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. A fost greu de ghicit. Se adoptă. 96. Vot cu apel. Nu, 98. Mă scuzați. Mai întâi prin ridicare de mână. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 97, cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 28, prima parte, cine-i pentru? Împotriva abțineri se respinge. A doua parte pentru împotrivă, abțineri se respinge. Textul inițial, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm propunerea comisiei, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Doriți să luați cuvântul? Nu doriți? Bun. Mulțumesc. Atunci, prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Trecem uh, la raportul Lope Fontanier, legătură cu Fondul Social European Plus. Amendamentele 1 și următoarele, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 171. S-a deschis votul. S-a închis. se respinge. 89. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89 CP3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 172 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 89 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 89 CP6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 173 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 174 s-a deschis votul. S-a închis. se respinge. 90 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 90 CP2, prima parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 162. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 175. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 92. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 176D. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 92 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 177. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 92, prima parte, cine pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 178, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 179. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 163. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 169. S-a deschis votul. S-a închis. se respinge 164 pentru împotriva abțineri se respinge 34 pentru împotriva abțineri se adoptă 165 pentru împotriva abțineri se respinge 170 s-a deschis votul s-a închis se respinge 166. cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 167. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 48. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 161. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Votăm acum propunerea comisiei. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Doamna Lope Fontanie, doriți să luați cuvântul, vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Conform 59.4, uh, solicit ca acest raport să se întoarcă la comisie pentru a uh, se începe negocierile interinstituționale. Mulțumesc. E onore... Vă mulțumesc, doamnă deputată. Atunci supun votului propunerea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci, transmitem dosarul Comisiei competente pentru demararea negocierilor eh, interinstituționale. Felicitări raportoarei. Trecem la raportul Arimon, dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană. Amendamentele 1 până la 199, cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 201 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 200 devine caduc și votăm acum propunerea comisiei. Cine a cerut cuvântul, vă rog? Numai puțin. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog, acum aveți cuvântul dacă doriți să interveniți. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc eh, tuturor colegilor care au conlucrat la acest text, care a fost adoptat și cu unanimitate în comisie și după votul de ieri eh, privind Brexitul din Camera Comunelor, este un semn foarte bun că există o asemenea majoritate în Parlamentul European. Drept urmare, aș dori să vă rog să trimitem în acest raport înapoi Comisia, astfel încât în temeiul articolului 59.4 să putem demara negocierile interinstituționale. Vă mulțumesc! Onorevol. Mulțumesc, domnule Arimo. Atunci uh, supun votului propunerea raportului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deci dosarul este trimis comisiei competente pentru um, demararea negocierilor interinstituționale. Trecem uh, la raportul Kisthut Rowell privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC, acord provizoriu, amendamentul 17, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum, cu adoptarea amendamentului 17, s-a încheiat prima lectură a Parlamentului. Trecem la raportul Linz-Stas. E vorba de procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune. Este ultimul raport, dar e lung. Amendamentul 103. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 104 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 105 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 57D S-a deschis votul. Nu, scuze. Mai întâi amendamentul 106. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 57 D. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 58. S-a deschis votul. S-a închis. se respinge 59 s-a deschis votul s-a închis se respinge 60 s-a deschis votul s-a închis se respinge 138 s-a deschis votul s-a închis votul Se respinge. 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge.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 chiusa. approvato. sessantatré votazione aperta. se adoptă. acum amendamentul 63. s deschis votul. s-a închis se respinge. amendamentul 1 pe două prima parte s deschis votul. s se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 139. Este caduc. Amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 120. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 65. S-a deschis votul. S-a închis. respinto. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis. Respin. S-a respins. 121. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 122. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 123. S-a deschis votul. Se respinge. Se respinge. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120, 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 144. Cine este pentru? Scuze. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 68. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 70. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 71. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 72. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 73. S-a deschis votul. S-a închis. Cine s-a deschis votul? S-a închis. S-a respins. 76. S-a deschis votul. S-a închis, doar dacă... S-a respins. 77. S-a deschis votul. S-a închis. S-a respins. 78. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Text original, vot pe părți, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A treia parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 79. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 80. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 146. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 126. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 84. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 85. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 133, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A doua parte. S-a deschis votul.